Vă atrag atenția că în cel de-al treilea tur, în cea de-a treia rundă, este suficientă majoritatea simplă. Domnul Luca. Domnule președinte, puteți să ne explicați uh, cum a fost posibil ca cineva să exprime un vot care nu poate fi validat? Ja, Sie können abstimmen, dann Dumneavoastră votați, aparatul înregistrează votul dumneavoastră. Dumneavoastră însă după aceea puteți să ă, ștergeți totul și atunci ă, votul nu mai poate fi considerat exprimat. Sau ă, dumneavoastră puteți să renunțați la propriul vot. Ați apăsat odată, voturile există, dar după aceea apăsând încă o dată, ele sunt invalidate sau anulate, ca să spun așa. Deci asta a fost ca un uh, bilet de vot uh, gol. Trecem la următoarea rundă rog să fie introduse numele candidaților și îmi dați un semnal în momentul în care putem deschide votul. Va trebui să mă corectez, mi s-a atras atenția asupra unei greșeli referitoare la domnul Rehn. Am citit greșit cifra. Domnul Rehn a avut 304 voturi, nu 384 și ca atare nu a fost ales. Rămâne candidat pentru acest al treilea tur deci a fost o eroare a mea, am citit o cifră greșită, îmi cer scuze, domnule Ren, și va trebui să vă mențineți candidatura pentru cel de-al treilea tur. Dar cred că putem uh, să avem acum al treilea tur. Vă mulțumesc, domnule Caspari, pentru că mi-ați atras atenția asupra acestei erori. Deci, trecem la cel de-al treilea tur. numele vor fi afișate pe aparat, declar deschis votul. Au votat toate colegele, toți colegii. Mai este cineva care nu și-a exprimat votul? Nu e cazul. Atunci declar votul închis. abgegebene Stimmen. Voturi exprimate 706 valabile 690, 16 nu au fost validate, majoritatea este 346. Abs majoritate absolută, dar acum va fi suficientă. Domnul Rein 377, domnul Lambsdorff 365, doamna Lunace, 319, domnul Papa Dimulis 302 voturi, domnul Cearnețchi 284, domnul Castaldo 110. Constat că au fost aleși domnul Rein, domnul Lambsdorff, doamna Lunacek, domnul Papa Dimolis și domnul Cernețchi. Nimmt irgendjemand die Wahl nicht an? Este cineva care nu acceptă alegerea? Nu. Atunci îi felicit pe toți cei care au fost aleși în felul acesta, prezidul Parlamentului a fost ales. În ce privește alegerea chestorilor, stabilesc eh, eh, ca mâine, eh, până mâine la ora 10, miercuri, 2 iulie, ora 10, să fie depuse candidaturile în biroul R00101 este biroul președinției în clădirea lui Weiss să fie depuse în mâinile directorului general. Întrerupem ședința și o reluăm mâine la orele 9.